Bene colleghi, diamo inizio alla commissione. Benvenuti a tutti. Bun venit, dragi colegi. Să aprobăm ordinea de zi, vă rog. Mai întâi trebuie să vă cer scuze pentru mica întârziere e vina coordonatorilor. Așadar, aprobarea ordinii de zi, dragi colegi, ne așteptam uh, ca fostul uh, președintele al Consiliului să fie alături de noi, domnul Samuel Kameni, pentru a prezenta uh, rezultatele președinției irlandeze. Totuși, am fost informați că nu poate veni din Irlanda nici astăzi, nici mâine din cauza unor evenimente de acolo. Așadar, domnul Simon Kameni, m-a rugat să vă transmit uh, scuzele sale pentru faptul că n-a putut participa la ședința uh, comisiei, dar uh, speră că din septembrie va putea participa la un astfel de schimb de opinie. Dacă nu sunt obiecții, ordinea de zi este aprobată așa cum este acum. Vă anunț că ședința noastră de astăzi este transmisă pe internet și că există interpretare în toate limbile vorbite în comisia noastră. Punctul 4. Aprobarea proceselor verbale, verbale ale ședinței din 30 uh, mai. Dacă nu există obiecții, vom considera că aceste procese verbale sunt aprobate. Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Instituirea unei rețele de informare în ce privește veniturile și profiturile în agricultură. Domnul uh, Carlos Cotar este uh, raportor. Vom uh, vota textul regulamentului. Vă reamintesc că este un dosar de armonizare. Deci am votat deja raportul domnului Scota în comisie pe 31 mai și șapte amendamente au fost aprobate, inclusiv decizia de a începe negocierile pentru un acord în prima lectură. De asemenea, a existat un prim uh, trialog și uh, diverse ședințe tehnice și aceste uh, ședințe au avut loc în câteva date diferite. Așadar, textul unificat arată rezultatul acestor ședințe și a fost aprobat de raportori și de raportorii din umbră în timpul negocierilor. Dacă domnul Scota nu mai vrea să ia cuvântul, o să punem raportul la vot. Domnule Agno, aveți o intervenție de uh, procedură. Da, domnule președinte, am o dilemă. Mi-am uitat cartela de vot la Strasburg. Și atunci, ori facem fără cartele de vot, ceea ce ar fi ok, ori intenționa, insistați să le folosim și trebuie să mă duc să o recuperez, dar până mă întorc, cred că terminați cu votul. Ce facem? Nu vă faceți probleme, o să mă ocup de asta. Era ce a cerut uh, cuvântul, te rog. La fel și am pățit același lucru. Nu am cartele de vot. Bun, uh, o să încercăm să simplificăm lucrurile spune președintele. Așadar, votul este deschis, vot electronic. Vă reamintesc că doi dintre colegii și Racea nu au uh, cartelele la ei, deci ei au voie să voteze cu mâna ridicată. Votul este deschis. Ați votat cu toții. Domnule Agnew, sunteți împotrivă, sunteți pentru, vă abțineți. Irace este împotrivă. Votul este închis. Mai puțin ceva nu funcționează cum trebuie. Deci ați votat împotriva, regulă. Domnul Egnu se abține. Președintele, se aprobă cu 20 de voturi pentru, 8 împotrivă și 2 abțineri. Felicitări, domnule Scutari. Domnul Tarabela. Domnule președinte, nu să nu creadă cineva că mașinăria Uh, europeană nu funcționează între Bruxelles și Strasburg. Există două cartele de vot pentru fiecare deputat. Uh, dacă vă uitați uh, cartela la Strasburg, să știți că este un birou aici, doamna Portela se ocupă, deci puteți să vă faceți la ea în hemiciclul de aici, de la Bruxelles, și o să aveți o cartelă care vă așteaptă. Mulțumesc, Marc, pentru precizări, spune președintele. Trecem atunci la punctul 6 pe ordinea de zi. regimul comercial aplicabil anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole. După cum știți, eu sunt aici raportor și alături de cele nouă amendamente la proiectul meu de raport, Vă rog să faceți un pic de liniște în sală, spune președintele. Dragi colegi, vă rog uh, să fiți atenți. Cum spuneam, sunt raportor aici, la acest raport, Adițional față de cele 9 amendamente, membrii comisiei au mai făcut alte șase amendamente. Și există și un aviz care a fost adoptat de Comisia INTA. cu uh, colegul nostru Albert Des în calitate de raportor. Și asta include 12 amendamente. Deci acum, dragi colegi, începește acordul politic la care s-a ajuns Aș vrea să îmi retrag amendamentele 1 și 7. Amendamentele raportorului 1 și 7, așadar, privind articolul 43 aliniatul 3, în care în legătură cu care am adoptat deja un acord uh, și ca să respectăm acel acord, o să retrag amendamentele 1 și amendamentul 7. De asemenea, am primit o cerere de vot din partea colegului Ayuso legată de amendamentul 8 al Comisiei INTA. Ei vor aici un vot pe părți. Am unele dubii eu personal, dar în fine. Cred că domnul Des ar dori să ia cuvântul. Onorevole Des, andiamo direttamente al voto. Și dacă după aceea trecem direct la vot. Nu, trecem direct la vot. Putem să trecem direct la vot. Domnul Des nu mai ia cuvântul. Anche in questo caso, te, anche in questo caso teniamo conto del vot. Dar trebuie să ținem seama de votul domnului Agner și aici la acest vot. Să ținem seama de faptul că nu are cartela. Așadar, haideți să începem uh, cu vot prin ridicare de mâini ca să nu mai fie probleme. Cine este pentru? Amendamentul INTA 3. Cine este pentru? Împotrivă? Deci, vă rog să votați ridicând mâinile. Cine este împotrivă, cine se abține, se aprobă. Apoi, amendamentul INTA 4, cine este pentru? Cine e împotrivă? Abțineri? Se aprobă. INTA 5, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se pare că a fost aprobat. Amendamentul 12, cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Respins. Inta 6. Cine este pentru? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Aprobat. Vreți să verificăm? Bine. Verificăm electronic. Am, INTA 6. Votul este deschis. Votul este închis. Deci este aprobat. A fost strâns, dar cu votul uh, domnului Agner împotri, uh, pentru este aprobat. Deci INTA 6 se aprobă. Acum votăm amendamentul 3 al raportorului. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Încă o dată, cine este pentru împotrivă, abține se aprobă. Amendamentul 5, cine este pentru împotrivă, abține se aprobă. 13, chi a favore? Amendamentul 13, cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține, Amendament, aprobat. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mi se pare că este respins acesta. Inta 7. Cine este pentru? Vreți să verificăm pe cel dinainte, în regulă, spune președintele, vot electronic la amendamentul 14, IUSO. Cine este pentru? Uh, ținând seama de faptul că nu este pentru. Și ce este împotrivă. Marian, te rog. M-a bătut soarele în cap și am votat uh, incorrect. Deci vreau să-mi schimb votul uh, de la minus la plus conform cu votul grupului. Puteți să admiteți și voi dacă ați greșit, spune. Marian. Nu e prea târziu. Colegi, eh, rifacciamo il voto per cortesia. Dragi colegi, cred că trebuie să refacem votul. Deci, din nou, deschid votul la amendamentul 14, amendamentul Ayuso. Votul este deschis. trebuie să uh, numărăm și două voturi fără cartonă. Este 15 la 15, deci se respinge. Inta 7, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 6, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 8, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. mai întâi, INTA 8, prima parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Partea a doua, cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă de asemenea. Amendamentul 9. Amendament oral. Există un amendament oral care propune schimbare de la 5 la 7 ani. Deci dați-mi voie să vă atrag atenția. La amendamentul nou s-a propus un amendament oral, conform cu acordul la care am ajuns deja. Five years, but seven years. Care spune că perioada va fi de, la, de șapte ani, nu de cinci ani. Sunteți de acord? Haideți să votăm cine este pentru, împotriva, abțineri, să aprobăm. Acum, INTA 10. Cine este pentru? Ridicați mâna. INTA 10. INTA 10. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se aprobă. INTA 11. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se aprobă de asemenea. Și în fine, Inter 12, cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Acum trecem la considerente. Votăm considerente la amendamentul 10, cine este pentru, împotrivă, cine se abține, respins. Amendamentul 11, cine este pentru, împotrivă, aprob- respins, mă scuzați. Amendamentul 2 al raportorului, cine este pentru, împotriva, abține, se aprobă. Inta 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. Inta 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Acum votăm propunerea legislativă astfel amendate. A, nu, stați, trebuie să fie vot electronic. Votul legislativ trebuie uh, făcut electronic. Votul este deschis. Votul. Este închis. Egner s-a abținut. Se aprobă. 32 de voturi pentru. Vom vota și electronic. Începește proiectul de rezoluție legislativă. Votul este închis și este aprobat. și un ultim vot privind uh, intrarea în negocieri cu Consiliul pentru un acord în primă lectură. Votul este deschis. Votul este închis. A fost o abținere, în regulă. Majoritate confortabilă, 30 de voturi pentru. Mulțumesc, deci am uh, rezolvat acest punct. Am terminat uh, cu voturile. Acum, trecem la punctul 7 pe ordinea de zi. Vă rog să fiți atenți, dragi colegi. Uh, nu fiți confuzați de titlul uh, subiectului, pentru că dosarul pe care să-l discutăm acum uh, are legătură cu standardele de tranziție și specificațiile de uh, tranziție. Textul se referă la regulamentele de tranziție. Prima dezbatere pe care o avem în această comisie în legătură cu regulamentele de tranziție. Domnul Des este raportor. Înainte să-i dau cuvântul domnului Des, aș vrea să vă reamintesc că propunerea conține elemente de reformă legislativă uh, care încă se află în dosarele pe care le-am negociat în timpul președinției irlandeze. Sunt puncte pe care le-am discutat recent la ședința uh, coordonatorilor, deci lucruri pe care încă le negociem. Odată ce am spus asta, dau cuvântul lui Albert Des și el poate să prezinte raportul. Ai cuvântul, Albert. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. După cum uh, a spus și președintele nostru mai înainte, și eu uh, dorem să spun același lucru și la reuniunea coordonatorilor, multe dintre lucrurile pe care le-am discutat aici lucruri care nu au fost negociate definitiv pentru Consiliul se găsesc și în propunerea Comisiei și uh, până nu se ajunge la niște rezultate definitive ale negocierilor, va fi dificil să uh, umplem aceste goluri existente. Este vorba despre un raport cât se poate de tehnic, de dificil, pentru că se referă foarte mult la alte regulamente și directive. Și acum, împreună, trebuie să încercăm să obținem niște norme tranzitorii cât se poate de bune. Așadar, vă rog ca amendamentele să fie transmise cât mai rapid. Îi rog și pe colegii uh, de aici să ia legătura cu guvernele lor, pentru că și acestea sunt uh, implicate, respectiv ele sunt cele care vor trebui să implementeze aceste norme. Așadar, eu doresc ca în raport să fie reflectate și dorințele de la nivel național. În ceea ce privește dezvoltarea rurală, trebuie să fim atenți astfel încât să se creeze un uh, proces de trecere ușor către programele noi. Programele vechi trebuie reîn, uh, reînnoite, respectiv prelungite cu un an de zile. Există însă și alte posibilități uh, cu banii noi, pot fi prelungite vechile reguli pentru un an sau pot fi dezvoltate noi programe, însă aici este inclus un oarecare risc, pentru că acestea trebuie să fie aprobate. Iar dacă un program ulterior nu ar fi aprobat, atunci ne-am confruntat cu o serie de probleme. Sau, în al treilea rând, programe vechi, cu bani vechi, însă și aici apar probleme pentru că știm că nu mai sunt decât puțin bani la dispoziție. Trebuie așadar să cădem de acord care sunt posibilitățile pe care le vom folosi. Și vă rog să îmi trimiteți feedback-ul dumneavoastră în această privință. Există de, de asemenea și alte lucruri pe care trebuie să le discutăm. Uh, promovarea intensivă și aceasta ar trebui să înceapă în 2014. Până acum, uh, acest lucru nu este inclus în uh, propunerea Comisiei pentru a nu se ajunge la tergiversări și pentru a se putea face investiții în continuare. Însă eu cred că ar fi rezonabil dacă și investițiile mm, din 2014 ar putea fi susținute de aici. O altă propunere și cred că și Comisia este de aceeași părere și anume că trebuie modificat ceva acesta se referă la faptul că statele membre ar trebui să beneficieze de mai mult timp decât cele șapte zile propuse de comisie în care să decidă dacă și cum doresc să utilizeze flexibilitatea. Propun aici o perioadă de cel puțin trei luni. Nu știu cine de la comisie uh, a avut această idee ca statele membre, într-un interval de timp de șapte ani, să decidă pentru că în șapte zile nu poți nici măcar să uh, organizezi o reuniune a uh, ministrilor, un consiliu al ministrilor, care să se întrunească, da, voi să iei o astfel de hotărâre importantă în șapte zile. În ceea ce privește mecanismul de flexibilitate și transferul uh, de bani între uh, piloni, despre acest lucru am discutat mai devreme, uh, transferul trebuie să fie posibil doar statelor, astfel cum a propus Comisia. Au existat discuții referitoare la anumite aspecte și anume ca banii de la primul pilon să poată fi transferați în al doilea pilon, dar și din al doilea pilon către primul pilon. Comisia a numit statele membre care sunt uh, incluse și în propunere, care au posibilitatea să transfere bani de la al doilea pilon la primul pilon. Aici uh, este vorba despre state membre care au o participare foarte mare la cel de-al doilea pilon, de aceea ar fi logic să poată transfera uh, o parte din banii la pilonul întâi. Dar nu se poate ca un stat, precum Danemarca, care uh, are doar 10% din bani în cel de-al doilea pilon și acest rest de bani să îl mai poată transfera la primul pilon. Dar dacă luăm un exemplu precum Bulgaria, Bulgaria beneficiază de o cotă mare de bani în cel de-al doilea pilon și mai puțin la primul pilon, de aceea um, și mai există și alte țări care se găsesc în această situație, ei bine, astfel de țări uh, care se găsesc în această situație au exprimat dorința de a putea transfera bani de la pilonul al doilea la primul pilon. Aspectele uh, relevante um, sunt încă între paranteze, dar sper să ajungem la un consens, să vedem cu ce le putem înlocui. Apoi s-a exprimat și dorința ca noile state membre care uh, își păstrează vechiul sistem ca acesta din 2014 să poată face deja acest lucru. Iar în ceea ce privește decizia ce bani pot fi transferați, putem să discutăm și despre dacă în 2017 să se mai deschidă o dată fereastra, astfel încât să se mai realizeze corecturi. Poate că ar fi un lucru de bun simț să procedăm așa, dar vom vedea cum stau lucrurile când vom evalua prima etapă a PAC. De asemenea, în ceea ce privește zahărul și vinul, pentru că în ceea ce privește zahărul s-a luat decizia ca până în 2017 să se prelungească perioada și aici trebuie menționat un lucru pentru că trebuie să avem o reglementare care să meargă până în 2017 iar în ceea ce privește vinul, nu sunt sigur uh, cum stau lucrurile, însă și acest lucru trebuie luat în considerare uh, în acest context. Bun, cam acestea sunt punctele. Îmi imaginez că mai sunt multe lucruri de discutat, însă uh, întreaga reformă agrară trebuie implementată pas cu pas. Nu are sens să spunem 2015, la 1 ianuarie 2015 începe reforma. Sigur, putem să ne gândim la anumite puncte, la convergența externă, de exemplu care poate fi realizată la timp și putem să spunem că am putea începe cu aceasta chiar din 2014, pentru că aici nu cred că se va ajunge la tergiversări foarte mari. Pentru că este un aspect important pentru toate statele membre. Deci cred că în această privință putem să progresăm foarte rapid. Voi uh, prezenta acest raport încă înainte de vacanța de vară. Doresc să închei proiectul săptămâna viitoare pentru a-l putea da către traducere și apoi, în ceea ce privește calendarul, cred că putem să continuăm cu calendarul propus. Presupun că la sfârșitul lui septembrie putem încheia totul Începutul lunii septembrie nu cred că este o dată realistă, dar sfârșitul lui septembrie, da, atunci cred că putem să ajungem la încheierea dosarului. Și aștept propunerile dumneavoastră. Cam atât am avut eu de spus. Grație, Albert. Mulțumesc, Albert. Foarte bine. Am uh, ascultat prezentarea acestui uh, raport, uh, un subiect foarte important norme tranzitorii, vă rog uh, să nu vă lăsați uh, păcăliți de titlul de la punctul 7. Vorbim aici despre regulile uh, tranzitorii cu privire la întreaga reformă PAC. Așadar, mulțumim, Albert, și începem cu dezbaterea. Domnul Andrew, apoi doamna Köstinger și ceilalți care s-au înscris la cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim uh, lui Arbedes pentru prezentarea acestui raport. Cred că este într-adevăr un raport foarte important, un subiect sensibil pentru multe state membre, mai ales cele care, după cum ai spus și tu, au uh, contribuții foarte mari în uh, domeniul dezvoltării rurale. Cred că ar trebui ca această parte să fie prezentată cât mai simplu posibil. Eu am pornit mereu de la premiza că cel mai logic ar fi ca vechile programe să fie finanțate cu bani noi în acest an de tranziție și apoi începând cu 1 ianuarie 2015, paralel cu plățile directe, să fie implementate și adaptate și programele de dezvoltare rurală. Cred însă că obiectivul suprem în toate domeniile ar trebui să fie certitudinea juridică pentru explo exploatațiile agricole. Pentru că în multe state membre și printre acestea se numără și Austria, ar fi foarte important dacă subvențiile din uh, promovarea investițiilor ar putea să fie plătite. Propunerea Comisiei, din punctul nostru de vedere, nu este suficientă în această privință. A fost posibil uh, și la ultima reformă de acum șapte ani și atunci a existat acest an de tranziție și atunci s-a găsit o soluție. Problematica este următoarea. În multe state membre, de câteva luni, ba chiar ani, investițiile, respectiv uh, subvențiile pentru investiții, nu mai sunt plătite pentru că ele au fost plătite uh, în mod sporit în primii ani. Exploatațiile agricole așteaptă acum uh, cu nerăbdare noua perioadă de finanțare, pentru că, mai ales în zona protecției animalelor și în alte domenii, investițiile sunt absolut necesare. De aceea ar trebui ca, în ceea ce privește subvențiile pentru investiții, să găsim o soluție pentru exploatațiile agricole. Dacă este să ne gândim la vechile programe și dacă am putea să le continuăm acest, pe acestea cu bani noi, atunci cred că lucrurile ar putea funcționa bine. O propunere de soluție ar fi următoarea. Să împuternicim statul membru să preia aceste plăți anticipate, respectiv statul membru, în baza unor criterii existente, pentru acest an tranzitoriu să poată înainta solicitări Cred că aceasta ar fi o variantă la care ne-am putea gândi. În rest, salut calendarul pe care l-ai prezentat, adică faptul că am putea vota acest raport la sfârșitul lui septembrie. În sectorul agricol ne lovim cu o nesiguranță destul de mare. Avem decizii politice, însă nimeni nu știe exact la ce să se aștepte cu noua reformă PAC, uh, mai ales în ceea ce privește exploatațiile agricole. Multe exploatații agricole așteaptă cu nerăbdare să li se pună bani la dispoziție. Așadar, cred că ar trebui să acționăm cât mai rapid, să ajungem cât mai rapid la o soluție, deci să și votăm cât mai rapid. Mulțumesc! Mulțumesc, Elizabeth, Eric și apoi George Lyon. Oui, merci, président. Donc, euh, com- da, mulțumesc, domnule președinte Conform poziției scrise a raportului nostru, eu aș face legătura între raportul 7 și raportul 9, pentru că uh, toate acestea mi se pare că au legătură în, uh, prin uh, afirmațiile care se fac. Eu am luat la cunoștință de propunerile comisiei și m-aș limita să-mi exprim aprecierea asupra acestor pro propuneri. Mai întâi, din punct de vedere general, observ că partea reformei care se referă de um, dezvoltare rurală, aici regulile orizontale s-ar aplica aproape integral de la 1 ianuarie 2014. Nu uh, ar însemna o, o, uh, o schimbare ajutorilor directe, începește schimbările cel mai importante ale reformei. Acestea s-ar uh, aplica cu un decalaj pentru a îi pregăti pe fermieri și pentru a pregăti și funcționarea administrației la schimbările cele mai semnificative, cum ar fi așa numitul concept de greening, de înverzire, care este piatra unghiulară a reformei. Cu toții am observat uh, prin intermediul întâlnirilor noastre pe teren și în special cu reprezentanții uh, profesiei că aceste reforme sunt foarte așteptate și de agricultori care au nevoie de o nouă perspectivă, dar și de mulți cetățeni care doresc ca politica agricolă publică să răspundă mai bine la așteptările lor. Astăzi s-a găsit un compromis și, uh, deși este departe de a răspunde la toate cerințele pe care le-aș dori, reprezintă totuși o schimbare semnificativă. Aș vrea să salut din acest punct de vedere uh, sarcina extraordinară pe care a făcut-o negociatorii noștri sub președinția irlandeză acum Trebuie concretizat cât mai mult uh, ce s-a făcut pentru ca schimbările anunțate să devină realitate. Într-un uh, context de euroscepticism în creștere, trebuie să arătăm că Europa acționează eficace și în interes colectiv. Și aș dori să exprim trei cereri pentru ca măsurile de tranziție să răspundă la aceste obiective. Mai întâi pentru începește ajutoarele directe. Cred că ar fi bine să putem extinde aplicarea rapidă a acestor reforme la unele elemente ale regulamentului, mai ales la cele care uh, precedau funcționarea actuală a politicii agricole comune și pentru care implementarea este relativ simplă din punct de vedere administrativ. Mă refer mai ales la noile reguli privind decuplarea, pentru care numai uh, Uh, ratele uh, au fost, uh, ratele de cuplare au fost modificate și sunt în favoarea reconfirmării ajutoarelor naționale în unele țări care să vină în completarea unor ajutoare comunitare. Toate aceste dispozitive ar trebui să se poată aplica într-o manieră anticipată din 2014. În ce privește ajutoarele directe, măsurile tranzitorii se referă la datarea Uh, nivelurilor de susținere și mecanismelor de susținere rezultând din cadrele financiare plurianuale. În caz de scăderea ajutoarelor, propun ca scăderile propuse de Comisie să nu se aplice în mod uniform tuturor plăților uh, din PAC, pentru a lăsa o marjă de manevră statelor membre în ce privește redistribuția ajutoarelor. Și, în fine, în ce privește politica de dezvoltare rurală pentru perioada de tranziție 2014, Comisia sugerează să se păstreze o parte doar dintre ajutoare, și anume cele legate de suprafețele agricole și care implică uh, cereri completate anual de către beneficiari. Uh, plăți de mediu, plăți Natura 2000, plăți legate de directiva cadru privind apa. Aceste limitări pot pune probleme pentru toate celelalte măsuri de dezvoltare rurală. De fapt, statele membre sunt susceptibile să își uh, uh, ia niște angajamente și fără să fie uh, Sigur că le vor vedea aprobate aceste sume în viitorul angajament și să vadă că li se va refuza rambursarea părții financiare de participare din partea Uniunii Europene pe aceste măsuri. Și în această ipoteză vreau să fac două propuneri Comisiei și Consiliului. Ori prelungim lista de măsuri, extindem lista de măsuri în regulamentul existent și în special măsurile de susținere uh, privind investițiile care au fost uh, modificate puțin de reformă, sau pur și simplu trebuie prelungită până la sfârșitul 2014 programarea actuală 2007-2013. Această soluție va elimina insecuritatea juridică și financiară pentru statele membre în ce privește, cu rambursări, în ce privește rambursările pe care le pot avea de la Uniune și să elimine teama de a fi uh, penalizate financiar uh, și, uh, prin urmare, de a nu dori să aplice aceste măsuri în 2014. Aceste măsuri pot afecta foarte mult pe investitorii care doresc să se dezvolte și să creeze locuri de muncă. Și cred că această problemă, acest vid ar, fi foarte, ar prejudicia foarte mult imaginea Europei și ar fi un lucru foarte rău. Grazie, Eric. George Lyon. Mulțumesc, Eric. George Lyon și apoi domnul Capula Santos. Uh, thank you, President, uh, and thank you, Albert. For... Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumim uh, pentru această prezentare. Albert. În ceea ce privește implementarea reformei PAC, cred că într-adevăr ar trebui să ne asigurăm că noile programe sunt toate uh, bine realizate și că statele membre vor avea apoi șansa de a implementa noile reguli și de a face acest lucru cât mai rapid posibil. În ceea ce privește plățile directe, um, nu cred că putem să implementăm um, acest lucru înainte de 2015, pentru că dacă este să privim numărul de acte delegate care trebuie să fie aprobate, um, probabil că ne va apuca noiembrie până să obținem uh, ceva claritate cu privire la acest subiect. Și poate că ar trebui să ne mai uităm la un lucru și ar trebui să ținem cont și de uh, disciplina financiară um, înainte să adoptăm acest acord, pentru că um, trebuie să ne gândim și la limitele care au fost introduse uh, în contextul disciplinii financiare. În ceea ce privește transferurile între priloni, cred că um, acest mecanism este unul esențial Și plățile directe joacă și ele un rol important în acest sens. Este important să uh, vorbim însă cu o singură voce de la Parlamentul European, pentru că altfel ne trezim că negociem într-un fel, iar pachetul pe care îl uh, înaintăm uh, nu va arăta în conformitate cu ceea ce negociem. Așadar, trebuie să dăm dovadă de consecvență în abordarea noastră și în negocieri, astfel încât să mergem mai departe pe această direcție și să obținem un acord cu Consiliul. Grazie, George. Luis. Mulțumesc, George. Luis și apoi Feimon. Caros colegas, eu queria apenas aproveitar. Uh, Domnule președinte, dragi colegi, doresc să profit de această posibilitate, în primul rând pentru a mm, oferi toată cooperarea uh, lui Albert Dess, în realizarea acestui uh, raport privind reforma PAC, uh, un uh, raport absolut necesar. Au rămas în continuare câteva aspecte deschise ca urmare a negocierilor la finalul președinției irlandeze. Irlanda a spus mereu că avem un mandat de negociere și că trebuie să urmărim toate capitolele PAC, însă nu aceasta a fost perspectiva Comisiei. Consiliul European a fost însă de acord cu noi și acum trebuie să încheiem negocierile și mai sunt câteva aspecte care mai trebuie negociate, inclusiv uh, aceste uh, norme tranzitorii, după cum spuneați. În ceea ce privește transportul dintre piloni, acesta este unul dintre lucrurile pe marginea căruia trebuie să mai decidem. Poziția Parlamentului și a Consiliului uh, este cât se poate de divizată în această privință. Noi credem că 15% pot fi transferate către al doilea pilon, însă nu am căzut de acord cu procentele care pot fi transferate în sens invers. Iar Consiliul pare a avea o poziție destul de închisă, fără să lase uh, spațiu de manevră. Așadar, toate aceste lucruri mai trebuie negociate și trebuie să negociem astfel încât să câștigăm și noi ceva. Nu putem să semnăm pur și simplu în josul liniei um, pe marginea unor lucruri care au fost stabilite de Consiliu, pentru că astfel uh, ne pierdem credibilitatea. Așadar, avem un mandat de negociere. În septembrie, după cum am spus și la reuniunea coordonatorilor, vom încerca să ajungem la o propunere de compromis, să discutăm împreună cu raportorii din umbră, astfel încât să obținem un rezultat sprijinit de majoritate și apoi vom negocia cu Consiliul, astfel încât să obținem un pachet general, uh, bine structurat și asupra căruia să se convină în plenare în octombrie. Știu că multe din aceste lucruri au implicații directe pentru raportul domnului Des. Așadar, legătura va trebui să fie făcută uh, și eu va trebui să colaborez cu el și mă bucur să fac acest lucru și să sprijin procesul acesta care se desfășoară. Mulțumesc, Luis! Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl říct, že se jedná o důležitou zprávu a důležitou legislativu. Mulțumesc, domnule președinte. veřejnost eh, očekává s Este vorba despre un act legislativ foarte important. Iar opinia publică um, îl așteaptă de mult, se așteaptă ca această incertitudine juridică să fie eliminată. Trebuie să ajungem așadar la un compromis, un compromis care să ne permită ca din 2014 să uh, aibă de câștigat și agricultorii. Sperăm că aceștia să nu uh, consideră anul 2014 un an pierdut. Așadar, în ceea ce privește perspectivele financiare, trebuie să ne grăbim. De aceea susțin uh, axa temporală, calendarul propus și sunt în favoarea introducerii în acest raport a uh, mecanismului de flexibilitate, respectiv accentuarea mecanismului de flexibilitate, astfel încât din 2014 încolo anumite uh, mijloace bugetare să poată fi transferate de la un pinol la altul și să poată uh, să se beneficieze de ele. Există și alte puncte pe care le-am menționat în amendamentele mele și le vom putea discuta atunci, dar sper să putem ajunge cât mai rapid la un compromis. Mulțumesc! Grazie. E adesso Britta Reimers. Ja, danke. Brita Reimers. Mulțumesc. Cred că este bine că dorim să ajungem la un acord cât mai rapid și, de asemenea, că înaintăm rapid amendamentele. Albert a menționat mai devreme uh, situația zahărului. În uh, negocierile cu Consiliul am reușit să ajungem la un consens destul de mare în această privință, așadar putem considera că um, după expirarea cotei, vom ști cam cum stau lucrurile. Chiar dacă nu am ajuns la o concluzie finală, poate ar trebui să uh, vedem ce trebuie să introducem în raport și să ne orientăm în funcție de aceasta în ceea ce privește măsurile tranzitorii. Pentru că, sigur, trebuie să aibă loc întâi votul final cu privire la reforma agrară, însă s-a ajuns în mare parte la anumite consensuri um, cu privire la direcția pe care să ne îndreptăm, ceea ce este mai ușor pentru măsurile tranzitorii. În rest, nu pot să spun decât că mă bucur să avem o discuție cât mai dinamică și mai constructivă. Molto bene, grazie. Non ci sono altri iscritti a parlare. Mulțumesc. Văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, deci înainte să-i dau înapoi cuvântul domnului Des, dacă dorește, voi da acum cuvântul reprezentantului comisiei. În regulă aveți cuvântul, domnule. Mulțumesc, domnule președinte susțin faptul că această propunere este una urgentă, trebuie adoptată până la sfârșitul anului pentru a avea siguranța necesară în legătură cu plățile, cu agricultorii și cu administrația în anul 2014. Deci voi vorbi, mă voi referi mai întâi la elementele din CFM, flexibilitatea între piloni, convențiile externe. Am introdus uh, aici uh, și date cu privire la normele tranzitorii. Am ținut cont și de faptul că negocierile nu s-au încheiat între cele trei instituții, deci toate aceste elemente sunt între paranteze. Și textul va trebui să fie adaptat pentru a avea formulări identice ca și în celelalte regulamente. Elementele însă există și, uh, după cum am spus, um, lucrurile se vor adapta în conformitate. Apoi, trebuie să prevedem posibilitatea de a include uh, alocarea de noi plăți pentru aceste vechi măsuri. Deci agricultorii trebuie să își facă uh, solicitările pentru plăți directe și pentru uh, dezvoltare rurală. Deci aici este nevoie de o formulare specială. Pentru toate celelalte elemente nu vedem să existe nevoia uh, de norme tranzitorii. În aceste domenii, programarea pentru noua perioadă trebuie să continue și trebuie să implementăm reforma pentru dezvoltare rurală cât de repede pot să fac o comparație cu celelalte fonduri structurale, unde nu există norme tranzitorii. Este un lucru cât se poate de normal să, să fie cheltuiți bani noi pentru probleme noi. Deci de aceea nu trebuie să întârziem prea mult implementarea reformelor pentru dezvoltarea rurală, trebuie doar să ne asigurăm că există uh, norme, de exemplu, pentru bunăstarea animalelor care urmează logica noului regulament, de aceea au nevoie de un tratament special în contextul acestei propuneri. Nu în ultimul rând, în ceea ce privește zahărul și vinul, nu cred că există nevoie să există vreun tratament special sau de norme tranzitorii. A existat un acord politic în contextul reformei și acest acord se va transpune în regulamente direct așa cum am discutat în iunie, deci nu cred că trebuie să adăugăm ceva în plus. Al cam atât de la mine. Mulțumesc. Bine, grație. Adesso... Uh... Mulțumesc. Înainte de a-i da cuvântul lui Albert Des, doresc să-i să îi salut pe colegii noștri care se află alături de noi și le mulțumesc că se află aici. Îi dau cuvântul acum lui Elizabeth și apoi lui Albert. Elizabeth. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu, nu trebuie să mai salut grupa, pentru că m-am întâlnit cu acest grup de dimineață și uh, cu toții sunt uh, oameni cu care am discutat despre reforma agrară și care o vor implementa ulterior. Uh, Uh, domnule președinte, eu am o altă întrebare acum. Am ascultat tot ceea ce s-a spus, l-am ascultat și pe reprezentantul comisiei și cred că cu toții suntem de acord că în ceea ce privește acest raport al uh, domnului Albertes trebuie să ajungem rapid la un rezultat. Pentru că mm, calendarul era prevăzut pentru anul acesta. Avem un calendar care, pe care să-l putem implementa și uh, așa cum doresc agricultorii. Pentru că dacă i-am ascultat bine pe uh, colegi, există diferite abordări. Este important să știm care este calendarul nostru, trebuie să știm cât durează traducerea, 10 zile, mai mult, și aș vrea să știu dacă s-a reflectat bine asupra acestui lucru, dacă abordăm și gestionăm corect calendarul, astfel încât să ajungem la un rezultat încă anul acesta. Pentru că cred că aceasta este uh, obiectivul cel mai important al lui Albert și îl susțin în această direcție. Grazie Elisabeth, allora la parola. Mulțumesc Elisabeth și acum ultimul cuvânt lui Albert Des. Albert. Mulțumesc uh, tuturor celor care au contribuit la discuție. Sigur, mă găsesc în situația dificilă, sau noi cu toții suntem într această situație dificilă, în care trebuie să scriem raportul și uh, multe lucruri mai depind de altele ceea ce îngreunează situația. Elizabeth, cred că putem respecta calendarul. Este strict, însă trebuie să ne asigurăm ca la sfârșitul lui septembrie să votăm în comisie. Voi scrie raportul, voi menționa lucruri care au fost spuse aici și apoi trebuie să lucrăm împreună. Prima mea observație a fost că trebuie să colaborăm îndeaproape cu raportorii, raportorii din umbră, uh, care au lucrat la reforma agrară, dar și cu ceilalți pentru a ajunge la niște reguli rezonabile, astfel încât agricultorii să poată avea acces anul viitor la bani. Sigur că există păreri diferite care au fost exprimate și, și Comisia a spus că uh, ar trebui să se înceapă cu noile programe, s-a exprimat și dorința ca programele vechi să se desfășoare în continuare, cred că aici trebuie să găsim un compromis care să fie acceptat de toată lumea. Și dacă este să mă uit la aceste măsuri, atunci sunt de părere și sunt puțin um, contradictoriu cu ceea ce spune Comisia, și anume că um, subvențiile pentru investiții trebuie asigurate. Iar dacă Comisia nu știe acest lucru, noi putem prelua această mențiune în raport. Dar nu se poate ca în anul 2014, în ceea ce privește pe agricultori, uh, să nu existe subvenții pentru investiții, pentru că lucrurile nu se potrivesc în întregul context uh, al agricultorii. Investițiile sunt absolut necesare și trebuie făcute cât mai rapid. În rest, um, nu cred că am prea multe observații de făcut. Sunt recunoscător însă comisiei dacă în ceea ce privește zahărul și vinul nu este nevoie de vreo reglementare specială, atunci nu mă voi mai concentra asupra acestor aspecte, uh, astfel încât voi putea să mă concentrez în continuare asupra măsurilor tranzitorii. Ne putem concentra așadar asupra lucrurilor absolut necesare și voi încerca să găsesc un compromis care să reflecte modelul pe care îl avem în acest moment, să ia în considerare toate aspectele menționate. Iar ceea ce raportul nu conține încă, acest lucru trebuie uh, completat prin amendamente astfel încât totul să fie inclus ulterior în raport. Însă eu cred că, din punctul nostru de vedere, calendarul poate fi respectat, astfel încât să implementăm uh, și măsurile la momentul oportun. Sigur că anumite aspecte pot fi implementate mai rapid, așa cum a spus și colegul meu de aici, nu va fi ușor, uh, vor fi necesare eforturi, astfel încât, din punct de vedere tehnico-administrativ, acest uh, spectru întreg al politicii agricole comune să poată fi implementat uh, de la 1 ianuarie 2016. Nu cred că putem anticipa aspecte prea importante în 2014. Cred că 2015 este o dată mai realistă în ceea ce privește plățile directe. Nu cred că putem să începem în 2014. Mulțumesc pentru toate informațiile, pentru toate contribuțiile din cadrul discuției. Rămân cu drag alături de dumneavoastră pentru a participa la discuțiile ulterioare. Molto bene, grazie colleghi. Possiamo... Bun. Mulțumesc, stimați colegi. Acum putem continua cu următorul punct de pe ordinea de zi, 8. Menținerea producției de lapte în zonele montane defavorizate și ultraperiferice după expirarea contingentului de lapte. Raport. Raportorul este domnul Dorfman. Cambio di opinioni sul tema importante della produzione. Dragi colegi, voi vorbi astăzi despre producția de lapte în zonele montane, defavorizate și ultraperiferice. În aceste regiuni, împrejurările cer atenție specială din partea noastră. După ce cota de lapte va expira, acest lucru nu trebuie să pună în pericol producția din aceste zone. Voi da acum cuvântul raportorului. Albert Desi a chis la parola. Albert. Îmi cer scuze, domnule președinte, am uitat să vă transmit o informație importantă, astfel încât discuția să nu o ia în direcția greșită. Uh, colaboratorii mei mi-au spus că în ceea ce privește uh, regulamentul pentru piață, nu este nevoie de măsuri tranzitorii. Așadar, în ceea ce privește uh, regulamentul pentru piață, nu mai este nevoie de niciun fel de norme tranzitorii. Albert, pe la precizațiune. La parola, Herbert. Mulțumesc pentru precizare. Domnul Dorfman. Äh, Mulțumesc, domnule președinte. După cum a spus președintele, este foarte important să uh, discutăm despre um, producția de lapte în zonele montane defavorizate și ultraperiferice. Chiar și Comisia, în ultimul său raport cu privire la soft landing, a constatat că uh, lucrurile se desfășoară după cum uh, fusese planificat în ceea ce privește expirarea cotei de lapte, însă că um, s-a ajuns um, la o risipă um, în anumite zone, cum ar fi cele montane și cele ultraperiferice. Costurile pentru lapte sunt uh, mai mari în aceste zone, iar liberalizarea în uh, alte zone ale Uniunii Europene oferă anumite șanse. Așadar, uh, în aceste zone de producție mai dificile, există câteodată obstacole suplimentare. Zonele montane, în acestea există de multe ori suprafețe care nu admit aproape niciun fel de alternativă de producție. Dacă este să ne gândim la anumite zone montane, aici nu există niciun fel de alternativă iar dacă vrem să privim lucrurile din perspectivă economică, chiar nu există o alternativă la producția de lapte. Așadar, ar trebui să discutăm despre această temă în detaliu și pentru că reforma pe care dorim să o încheiem nu oferă cu adevărat un răspuns la acest subiect. Nu am reușit în uh, discuțiile referitoare la piața și organizarea comună a piețelor să introducem noi reglementări cu privire la lapte. Am uh, început să lucrez la raport, doresc să vă prezint câteva subiecte pe care le-am abordat. A avut loc o primă dezbatere la noi la comisie și cu ocazia acelei dezbateri au rezultat câteva teme importante din punctul meu de vedere. Aș vrea să încep cu primul pilon al politicii agrare și aici s-a vorbit de multe ori și am discutat și în contextul reformei despre acest lucru și anume în anumite state membre modelul istoric al calculului primelor uh, defavorizează exploatațiile agricole și de aceea um, zonele ultraperiferice sunt neglijate. Situația nu se va îmbunătăți pentru că decuplajul primei pentru lapte din anumite exploatații a dus uh, mai degrabă la o înrăutățire a situației. Și probabil că așa se va întâmpla și pe viitor. Așadar, se poate întâmpla ca convergența internă să fie implementată rapid și în ceea ce privește regiunile defavorizate, statele membre vor continua cu opțiunea decuplării, iar uh, convergența internă uh, nu se va realiza definitiv. În ceea ce privește cel de-al doilea pilon, există câteva posibilități noi pentru a desfășoare programe de dezvoltare rurală. Vorbim aici despre țări sau regiuni în funcție de cei care desfășoară programele. Există posibilitatea unor programe specifice care în anumite regiuni asigură protecția și îmbunătățirea producției de lapte în regiunile montane și în cele defavorizate. Aici trebuie făcut trimitere la faptul că tocmai în aceste zone costurile de investiție sunt foarte ridicate. Construcția de imobile și de alte instalații este mult mai dificilă pentru că se lucrează în condiții mult mai grele și pentru că nu există posibilități uh, suficiente. De aceea se utilizează banii de la pilonul al doilea pentru a uh, îi ajuta pe agricultori. Un alt punct important, respectiv o altă problemă importantă în multe zone montane, este chestiunea transportului laptelui uh, către instalațiile de prelucrare. Expirarea cotei va acutiza odată în plus această problemă, pentru că va duce la o subțiere a producției de lapte în zonele montane și cu cât uh, este mai mică densitatea în exploatații, cu atât mai mari sunt uh, costurile pentru colectarea laptelui, pentru ca acesta să fie transportat către uh, unitățile de producție. De aceea, aici ar trebui să ne gândim dacă prin subvențiile de stat nu s-ar putea compensa aceste costuri mai mari, astfel încât să existe și aici o premisă egală pentru toată lumea. Apoi, sunt de părere că în multe zone montane și zone periferice, comercializarea directă și prelucrarea directă pe pășunile uh, de la înălțime reprezintă o posibilitate bună, mai ales acolo unde există uh, zone uh, turistice importante și de asemenea gospodării dedicate turismului. Această posibilitate poate fi exploatată și de asemenea susținută. În final, cred că trebuie să ne gândim și la o altă posibilitate. În contextul organizațiilor de comercializare, așa cum a fost menționat într-un amendament privind organizarea comună a piețelor, dar care nu a fost preluat în trialog, dar a fost adoptat de către comisia noastră cu majoritate largă, mă întreb dacă în ceea ce privește aceste reguli de comercializare, nu ar trebui să existe niște programe de susținere, astfel încât relațiile publice, comercializarea să fie îmbunătățite, iar uh, denumirea noastră, product vom Berg, produs de la munte, să fie promovată mai bine și să fie făcută public prin mai multe metode, astfel încât cei care prelucrează laptele și îl comercializează din zonele montane și cele defavorizate să beneficieze de un ajutor în plus. Cam acestea ar fi primele puncte asupra cărora am reflectat, însă, sigur, vorbim aici numai despre un proiect până una alta și sunt nerăbdător să aud părerile colegilor Sigur că voi primi și contribuții în scris în următoarele zile. Cine dorește poate să mi le transmită așadar în scris. Calendarul meu um, se aseamănă cu cel al raportului domnului Des de dinainte. Înainte de vacanță doresc să fi scris deja raportul, iar imediat după vacanța de vară, la 2 septembrie, mi-am propus să discutăm raportul. În cea de-a doua jumătate a lui septembrie va avea loc o mare conferință uh, pe care o planifică comisarul cu privire la producția de lapte și expirarea cotelor pentru lapte și cred că ar fi logic ca înainte de această conferință să ne stabilim poziția astfel încât să putem să ne uh, exprimăm și noi părerea la această conferință. Mulțumesc așadar tuturor colegilor pentru contribuțiile pe care le vor face. Mulțumesc! Grazie, Herbert. Inițiam. Mulțumim. Mulțumesc, Herbert. Vom începe acum dezbaterea. Văd că mai mulți colegi au cerut cuvântul. Elizabeth. Da, äh, Mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumim și lui Herbert Dorfman pentru această inițiativă și pentru disponibilitatea de a interveni pentru aceste zone foarte sensibile și pentru a căuta soluții pentru acestea. Uh, mai ales uh, în uh, acest uh, sector al laptelui, pentru că viața și munca în aceste zone este foarte dificilă și ea trebuie facilitată. Este datoria noastră a tuturor în Uniunea Europeană să ținem cont și să promovăm această diversitate în domeniul agriculturii. Trebuie să ținem cont de aceasta și zonele montane și regiunile ultraperiferice sunt cu adevărat speciale și au nevoie de soluții adaptate. În contextul negocierilor PAC cu privire la dezvoltarea rurală, din punctul meu de vedere a fost uh, de neînțeles un lucru poziția comisiei și modul în care au abordat uh, aceștia chestiunea producției în zonele montane. Acest lucru eu nu l-am înțeles. Noi uh, și politica agricolă comună uh, mi se pare absurdă dacă noi nu reușim, mai ales în ceea ce privește plățile directe, să introducem un plafon rezonabil Uh, și să stabilim uh, o parte pentru zonele acestea montane și defavorizate, respectiv ultraperiferice. Trebuie să uh, reușim să creăm o compensare pe care să oferim acestor oameni care lucrează în condiții dificile și care sunt persoane dispuse să facă agricultură și să ofere o plusvaloare pentru regiunile respective salut propunerile de soluționare ale raportorului și mi se pare că, într-adevăr, uh, acestea sunt domeniile unde ar trebui să obținem îmbunătățiri. Trebuie să obținem o valoare adăugată a, uh, în aceste regiuni, iar în centru trebuie să îi punem pe consumatorii acestor produse de calitate înaltă, produse de care profităm cu toții. Cererea pe această direcție este foarte mare. De asemenea, nu trebuie să uităm că uh, în aceste zone exploatațiile agricole oferă o plus valoare pentru IMM-urile din această regiune. Cei care prelucrează laptele, cei care uh, de asemenea au o legătură cu acești producători, uh, au și ei de câștigat. În felul acesta se creează și locuri de muncă și deci vorbim despre un lanț, despre crearea de valoare adăugată. Trebuie să ținem cont despre, de toate aceste lucruri în discuția noastră. În ceea ce privește sprijinul sporit, respectiv uh, poziționarea specială în contextul comercializării, da, mă pot gândi că uh, trebuie să găsim și aici o soluție. O soluție care să vizeze cooperare între toate părțile implicate. Iar măsura care vorbește despre acea marcă a calității uh, trebuie să fie extinsă în continuare, pentru că în felul acesta uh, reușim să promovăm mai bine produsele. Eu aș dori să mă implic cât se poate de activ pe această direcție și îi mulțumesc încă o dată domnului Dorfman pentru inițiativa pe care a preluat-o. Mulțumesc! Elizabeth. Martin Osling, apoi Agniu. Martin Häusling. Ja, äh, Herr Dorfman, du hast ganz gute Ansätze. Domnul Dorfman ne-a prezentat niște propuneri foarte bune despre care putem să discutăm, însă problema principală nu a fost abordată de dânsul. Și anume, o problemă care a fost menționată și la negocieri și a apărut și la în discuțiile referitoare la reforma privind PAC, nu este o abordare uh, din partea Comisiei sau Consiliului de a discuta despre uh, o eventuală impozitare, cum este și în cazul uh, produselor uh, viticole. În ceea ce privește producția în zonele ultraperiferice și defavorizate, aici ne străduim să uh, ținem producția în picioare, dar șansele sunt minime. Putem să observăm că, de exemplu, în Germania, nu numai în zonele montane, ci în general, tendința uh, este de la sud la nord diferită. În uh, zonele uh, din sud, producția este mai spornică pentru că aici cerealele sunt mai ieftine și cu când ne apropiem spre uh, munte, cu atât producția este mai dificilă. Și de fapt este un paradox, pentru că acolo unde ar trebui să se găsească vacile și unde ar trebui să pască, să hrănească mai bine, acolo totul devine mai scump și producția scade. În ceea ce privește laptele montan, nu trebuie să ne gândim numai la regiunile alpine ci în Germania, de exemplu, există multe zone semimontane în care de asemenea nu există alternative. Și dacă dorim să le susținem și pe acestea cu prime speciale, atunci programul devine foarte costisitor. Așadar, ar trebui să ținem cont de problema principală și să ne gândim și în contextul discuției cu Comisia din septembrie respectiv în contextul conferinței din septembrie, și să discutăm despre reglementările care au fost propuse până acum. Nu ar trebui să îngropăm pur și simplu acest subiect și să trecem mai departe pe ordinea de zi, să spunem, da, oferim asta și asta agricultorilor de la munte, ci ar trebui să ne gândim dacă nu putem să ajungem la o altă impozitare pe care să o introducem astfel încât să salvăm piața laptelui ținând cont de oferta actuală de lapte de pe piață. Deci, cred că trebuie să ținem cont de toate aceste aspecte. Și, de asemenea, trebuie să pornim și de la abordarea pe care a, pus-o domnul, a propus-o domnul Dantan. Grazie, Martin eh, eh, Agnew. Mulțumesc, Martin domnul Aniu și apoi Brita Reimers. Thank you, Chairman. All, across... Mulțumesc, domnule președinte. În toată Europa, inclusiv în arhipelagul britanic, ne confruntăm cu această dilemă. Agricultorii încearcă să facă agricultură în domeniul lactatelor în condiții adverse piața nu mai ține cont de ei, nu pot să, să-și extindă exploatarea, poate că solul nu este destul de bun, nu pot să, să cultive furaje, deci trebuie să importe mâncare concentrată pentru animale, asta înseamnă uh, camioane care trebuie să transporte marfa firește, uh, laptele de la aceste ferme trebuie să fie transportate 3-4 ori pe săptămână spre piețe. Și voi ziceți, bine, haideți să mai cheltuim câțiva bani în acest domeniu. Eu cred că ar trebui să, fiu, să fim sinceri însă și să formăm un fond pentru a le permite acestor persoane să se retragă din, această, uh, din acest domeniu de exploatare și să se concentreze mai mult pe creșterea oilor, de exemplu. Aceasta este mai ieftină și este mai potrivită pentru aceste zone, pentru că um, animalele se nasc în mai, apoi mai vine o tură de miei la sfârșitul lui august, vor avea cu ce să fie hrănite pentru că este iarbă, deci cred că problema trebuie abordată într-un mod uh, um, destul de diferit. Lucrurile nu stau ca acum 60 de ani. Nu mai putem să trăim în trecut. Mulțumesc! Mulțumesc, Brita. Este cât se poate clar faptul că în zonele montane producția de lapte are costuri mai mari, uh, pornind de la realitățile existente. Pe de altă parte, producția de lapte din zonele montane îndeplinește mai multe sarcini decât producția de lapte în sine. Ea este foarte prețioasă pentru a prezerva un anumit peisaj în zone din care trăiește și turismul, se alimentează și de care depinde, uh, depind și alte locuri de muncă. De aceea, această abordare mi se pare potrivită. Trebuie să ținem cont și de noile posibilități din uh, dezvoltarea rurală pe care să le exploatăm, astfel încât să oferim subvenții în aceste zone care, prin intermediul unor programe de bun simț, să compenseze într-o oarecare măsură astfel de dezavantaje. Pentru că este clar că aceste exploatații nu pot exista pe piață uh, fără un ajutor, însă ele produc un avantaj suplimentar care nu este atât de clar și atât de bine văzut în alte zone. Vorbim despre produsul peisaj, iar dacă în felul acesta se prezervează și se dorește prezervarea unui anumit peisaj, atunci trebuie să se și investească în această direcție, respectiv să se dezvolte programe structurale. Cred de aceea că aceasta este o abordare potrivită și mă bucur, Herbert, cred că ai o abordare atât de largă care cuprinde tot cei trei piloni și că vorbește despre faptul că trebuie să țină cont și despre trăsăturile caracteristice uh, care vizează marketingul în regiune. Acestea nu trebuie privite din perspectivă negativă, însă trebuie să ne asigurăm că nu vom avea o avalanșă de solicitări în acest sens, pentru că altfel ne putem confrunta cu probleme în ceea ce privește alte regiuni unde există de asemenea probleme și dificultăți, regiuni care au tot numai suprafețe verzi, problema lor este nu că sunt abrupte, ci că sunt uh, la nivelul mării și mm, atunci poate că și ele ar trebui să beneficieze de subvenții. Uh, și nici în ceea ce privește criteriile uh, cele, celor opt puncte, um, aceste regiuni nu se mai încadrează. Deci ele sunt excluse din zonele defavorizate, dar pe de altă parte au nevoie de ajutor. Deci, trebuie să uh, ne gândim bine la cum procedăm și care va fi abordarea. Sigur că aici produsul principal este laptele și uh, că peisajul joacă de asemenea un rol important în context turistic. Deci trebuie să punem accentul pe această legătură între turism și agricultură. O legătură care este deja accentuată. Și în rest, consider că trebuie să folosim toate aceste abordări cât mai bine, astfel încât să putem uh, rezolva punctual toate problemele existente. Mulțumesc. și apoi Luis. dla poglądów i tez wygłoszonych przez pana Agniu. Mulțumesc foarte mult. Trebuie acum să găsim un avantaj economic. Și ca să răspund domnului Agnew, și dacă am reușit să facem acest fond, ar trebui să le oferim informații acestor oameni care ar dori să schimbe domeniul. Sunt însă de acord cu restul colegilor și consider că producția de lapte în general și situația cu care ne vom confrunta după expirarea contingentului a fost, totul a fost abordat în pachetul cu privire la lapte, deci avem nevoie de ceva detalii, detalii suplimentare. Cred că este foarte bine că avem acest raport. și că se vorbește despre producția de lapte în regiunile muntoase, pentru că este vorba despre exploatații mici. Deci, la urma urmei, trebuie să asigurăm supraviețuirea oamenilor în aceste zone, să perpetuăm acest stil de viață montan. Și cred că aici legăturile cu pachetul privitor la lapte sunt foarte importante. Nu ar trebui să ne rușinăm cu această problemă, pentru că în ultima vreme toată lumea a tot spus că va lua decizii și, firește, va fi nevoie să și punem în aplicare aceste decizii. Cred că abordarea soft landing ar trebui să devină o realitate. Deci, acum când conchidem discuțiile cu privire la raport, spunem că suntem în întârziere, dar pe de altă parte spunem că mai bine să întârziem decât să nu facem nimic. Iată, avem o ocazie să includem acest, uh, această problemă în cel de-al doilea pilon pentru a susține sectorul laptelui. Cred că trebuie să ne schimbăm mentalitatea atunci când vine vorba despre sprijinul acestor oameni din surse naționale, din surse interne. Este vorba despre niște ferme foarte mici și au o influență foarte mică pe piață. Este vorba despre satisfacerea nevoilor locale. Și cred că această influență este destul de limitată și pe plan intern și pe plan european. Deci, cred că ne putem permite să oferim acest sprijin din surse interne, din surse naționale. Firește, nu trebuie să distrugem competitivitatea la nivel european, dar în cazul acesta putem să fim flexibili. Cred că ar trebui să existe o schemă de sprijin pentru transportul laptelui sau pentru prelucrarea acestuia. E foarte important acest lucru pentru că uh, e important acest sprijin pentru, pentru supraviețuirea acestor agricultori. Trebuie să ținem minte că aceste zone montane beneficiază de asemenea și de atenția turiștilor și sunt niște zone foarte versatile în general. Deci, trebuie să ținem cont de toate aceste lucruri și mă bucur foarte mult că discutăm problema laptelui astăzi și că o vom discuta în viitor. și că vom discuta de asemenea și despre exploatările mici, despre fermele mici. Vicepreședinte Sechereschi, Luis Capula Santos, poi Jim Nicholson. Mulțumesc. Luis urmează. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc acum în numele meu, dar și în uh, numele raportorului în umbră din partea grupului meu. Din păcate, colegul meu nu poate să fie aici din cauza unor probleme interne din Portugalia. Întotdeauna am avut anumite preocupări cu privire la recomandările legate de sectorul laptelui, inclusiv uh, reformele propuse în noua politică agricolă comună. Domnul Dorfman se ocupă de acest dosar și mă bucură acest lucru, pentru că el este foarte familiarizat cu problemele care ar putea apărea după expirarea cotei. Și noi avem uh, această situație în insulele din uh, Atlantic, care produc o treime din uh, um, cantitatea care ajunge în Portugalia. Deci, dacă ne uităm la măsurile alternative propuse, și acestea sunt îngrijorătoare pentru că situația ar putea fi dezastruoasă după expirarea cotei. Sper că soluția la care va ajunge comisia noastră um, va ajuta la atenuarea um, efectelor expirării acestei cote în zonele cele mai sărace din Europa. Altfel, oamenii de acolo vor suferi foarte mult și va trebui să abandoneze această activitate. Vor fi nevoiți să abandoneze această activitate. Eu și colegul meu Alveș vom colabora foarte mult cu privire la acest dosar. Jim, apoi George Lyon. Jim și apoi George Lyon. Well, thank you very much, Chairman. There's, there's little Mulțumesc, domnule președinte. Nu e niciun dubiu că industria lactatelor se confruntă cu un mare grad de incertitudine pentru că vor dispărea cotele în viitor și va apărea un nou sistem. Îmi uh, amintesc uh, cum arăta viața înainte să se uh, instaureze cotele și mi-amintesc că și atunci eram politician și mi-am aminte că veneau fermieri la mine și îmi băteau cu pumnul în masă și îmi spuneau cotele o să distrugă industria lactatelor. Deci uh, acum sunt foarte atent pentru că ceva care a existat de atâta vreme și acum o să schimbăm această situație, asta nu înseamnă că o să fie neapărat un lucru rău pe termen lung pentru industrie. Uh, acum un an uh, am avut ocazia să mergem în regiunea domnului Dorfman și în regiunea lui Elizabeth. Am avut o excursie foarte bună și am înțeles care sunt problemele din acele zone. Sunt sigur că și alte regiuni din Europa și de la mine din țară au probleme similare și domnul Agnew are dreptate. Sunt uh, unele părți care sunt mai potrivite pentru creștere de animale, de, de vaci sau mai știu eu ce, dar uh, trebuie să ne gândim că uh, o să trebuiască să ne concentrăm, concentrăm pe o problemă foarte dificilă, pe o întrebare foarte dificilă. Avem de-a face cu o uh, problemă agricolă sau cu o problemă socială? Cum rezolvăm lucrurile? Și cred că nu există soluții ușoare la această uh, problemă. Uh, am auzit-o pe doamna Dorfman vorbind în germană și vorbind despre o declarație faimoasă a lui Marian Fisher Boll în Consiliul de Ministri. Atunci când Consiliul de Ministri a decis să elimine cotele și să rezolve problema terenurilor. Eu am avut responsabilitatea de a fi raportor pentru pachetul uh, laptelui și, după cum știm, a fost un pachet uh, destul de bine pregătit și făcut. pentru a oferi o anumită protecție sectorului, pentru că întrebarea aceasta este, dăm suficientă protecție sectorului în viitor? Și cred că discuțiile la nivel înalt din septembrie despre asta vor fi, uh, vor fi foarte importante din acest punct de vedere. E un lucru pe care trebuie să-l facem. Un lucru pe care trebuie să-l facem este reforma PAC. Și în această reformă este clar că uh, Comisia nu îi se va mai permite să continue atât de mult timp să ne spună că nu e nicio problemă cu sectorul lactatelor, când în mod clar uh, noi toți politicienii știam că există probleme masive și au existat vreo 2 ani înainte ca Comisia să înceapă să acționeze și această problemă a soft landing-ului a exacerbat situația uh, fermierilor de lapte și aceștia sperau ceva mai bun, la ceva mai bun. Pentru că uh, odată ce am trecut prin pachetul lactatelor uh, și prin reforma PAC, nici Consiliul, nici Comisia nu cred eu că au intenția să facă ceva pentru a ajuta pe oamenii din aceste regiuni. Și ăsta e adevărul neplăcut. Eu sunt uh, dornic să ajut, pentru că nu vreau să văd uh, și nimeni nu cred că vrea să vadă că vom plăti un preț uh, foarte mare. Acești oameni trăiesc în circunstanțe extrem de dificile și noi avem responsabilitatea să obținem un echilibru Uh, corect. Și să vă spun sincer, nu știu care aceste acest nu știu cum se rezolvă aceste probleme, dar vor fi probleme și mai mari dacă pur și simplu continuăm să uh, abandonăm aceste zone. Aceste zone se vor transforma în niște adevărate deșerturi, vor muri, vor dispărea. Deci e foarte multă muncă de făcut aici și este bine că domnul Dorfman face acest raport, pentru că întotdeauna am uh, recunoscut în timpul pachetului laptelui că și în momentele cele mai dificile pentru uh, zonele dificile sunt cele mai afectate. Deci avem o responsabilitate să identificăm soluția, deși eu nu, trebuie să admit că nu am în mod necesar o soluție pentru problemă în acest moment. Mulțumesc, Jim. George Lan și apoi uh, doamna McInnes. Mulțumesc, uh, domnule președinte. vorbesc aici în numele colegii mele, Erika Pacan, care este shadow, raportor din umbră din partea ALDE uh, și, din păcate, nu poate veni astăzi. Uh, își cere scuze. N-a reușit să se întoarcă la timp din Finlanda astăzi. Um, ca o persoană care a avut o fermă de lapte timp de 15-16 ani, într-o zonă dezavantajată din Scoția, cunosc unele dintre provocările uh, care stau în fața producției de lapte, însă comparat cu provocările care se confruntă producătorii din uh, Finlanda, care au un sezon de numai 90 de zile și costuri enorme de aduce furaje în zonă. Mi se pare că problemele din Scoția sunt nesemnificative, dar iată ce vrea să spună colega mea Vic, Rica uh, în legătură cu viitorul producției de lapte uh, mai ales în aceste regiuni care sunt foarte aproape de cercul polar. Rica salut uh, concentrarea reformelei PAC pentru a identifica instrumentele care să asigure că se continuă susținerea pentru aceste zone, susținerea de care ele au nevoie. Pentru că nu putem accepta planul uh, propus de colegul meu de la UKIP să le dăm niște bani și să le spunem să dispară. Mi se pare că asta e ridicol. Asta înseamnă că nu o să mai avem producție de lapte deloc în zone cum e Finlanda, deci nu cred că putem accepta asta. Deci trebuie să ne asigurăm că există un, o susținere și în viitor și că continuă producția de lapte în aceste zone. E important acest lucru nu numai din punct de vedere al producției, ci și din punct de vedere social, să ne asigurăm că păstrăm și peisajul în aceste zone. Deci cred că Uh, preocuparea în legătură cu impactul asupra industriei în aceste zone e legată de volatilitate pe care o poate aduce această schimbare și dacă nu cumva industria se va muta în zone mai competitive și mai puțin scumpe. Și colega mea dorește să sublinieze că e foarte important să ne asigurăm că producția de lapte continuă în toată Uniunea Europeană, nu doar în acele regiuni care sunt foarte competitive și pot produce lapte fără să aibă nevoie de prea multă susținere în viitor. Mulțumesc, George. Spune președintele uh, Marin. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Dați-mi voie să prefațez uh, remarcile mele spunând că mă simt uh, ca un fel de fermier la știința asta, pentru că am crezut că munca noastră e terminată săptămâna trecută și acum înțeleg că munca noastră de fapt începe cu MFF-ul, cu măsurile de tranziție și acum cu acest raport foarte important am luat cuvântul pentru că am fost în regiunea despre care a vorbit Herbert și Elizabeth, unde ne-am invitat să mergem. Și uh, merită ca aceste regiuni să fie protejate. Și, prin urmare, tot ce putem face în legătură cu acest raport, să-l ajutăm pe Herbert cu acest raport, eu aș vrea să fac. Și eu vin din Irlanda, după cum știți, noi suntem competitivi în ce privește producția de lapte. Însă, uh, să sugerez, așa cum s-a făcut în mod respectuos, că putem doar să-i trimitem la pensie pe acești fermieri, vă garantez că dacă o facem, în 5 ani o să plătim fermieri ca să se apuce din nou de treabă, pentru că ei protejează mediul și peisajul și există o dimensiune importantă legată de uh, dimensiunea socială a muncilor și trebuie să introducem aceasta în PAC susțin această inițiativă, cred că este foarte importantă și haideți să vedem care e opinia fermierilor, ce cred ei. Uh, avem nevoie ca aceste regiuni să trăiască, avem nevoie de viață în aceste regiuni și uh, activitățile agricole păstrează viața în aceste regiuni, în special activitățile de uh, din industria lactatelor. Sunt nerăbdători să colaborăm pe această temă. Vă mulțumesc. Președintele. Agnei. Da, mulțumesc că îmi dați din nou ocazia să vorbesc din nou, pentru că mi se pare că George Lyon a fost foarte uh, incorrect față de mine. Am spus în mod deliberat retragere cu demnitate. Deci asta nu înseamnă să dai câțiva bani cuiva. Am spus și că unii indivizi ar putea să rămână la acele ferme și să facă niște activități mai bune, mai potrivite pentru acel tip de teren. Președintele, bine, în regulă am uh, precizat și acest lucru. Acum Albert Des. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, dorit să răspund uh, la ceea ce a spus domnul Egnio, pentru că nu este atât de simplu să înlocuiești uh, vacile din zonele montane cu altceva. Cine cunoaște zonele știe bine că vacile țin de uh, peisajul cultural. Și așa cum a spus și doamna Köstinger, sau cum a spus domnul Dorfman, Peisajul acesta este foarte important, iar eu cu familia mea în anii 90 mergeam adesea în uh, pensiuni din acestea turistice din Tirolul de Sud. Și trebuie să spun că chiar și eu am avut o exploatație în care aveam uh, vaci și trebuie să spun că nu a fost ușor. Um, am cunoscut un agricultor care a dorit să își trimită chiar și un ucenic în exploatația mea, dar uh, a precizat că dacă l-ar fi trimis în zona uh, de șes, cu siguranță nu s-ar mai fi descurcat apoi în zona montană, pentru că um, una este să lucrezi o suprafață de la șes și alta este să lucrezi o suprafață de la munte. Ce vreau să spun cu acest exemplu și mulțumesc pentru aprobarea pe care mi-au oferit-o mulți deja de aici. Fie că este vorba despre Finlanda, sau despre zona ultraperiferică insulară sau zonele montane, uh, în ceea, ce privește, în ceea ce privește aceste zone, trebuie să ne asigurăm că agricultorii din aceste zone, că producătorii de lapte, sunt subvenționați de la pilonul al doilea. Acest lucru nu va duce la o distorsionare a concurenței. Eu consider că este una dintre singurele posibilități pe care le putem oferi acestor zone. Și acele câteva procente care pot fi produse aici, acestea trebuie să fie produse în zonele respective și cu siguranță nu uh, dau peste cană. Iar dacă este să ne uităm uh, la veniturile din uh, Tirolul de Sud, uh, Aici se plătesc doar 60 de euro în compensare, iar în Lombardia vorbim de 600 de euro atunci nu cred că putem să acceptăm ca aici să nu fie posibilă o subvenționare de la pilonul al doilea. Aceasta trebuie să existe, astfel încât aceste produse tradiționale, respectiv aceste gospodării tradiționale, să fie prezervate. Și mă bucur că domnul Dorfman scrie acest raport și în calitate de uh, persoană care s-a născut în Tirolul de Sud, trebuie să spun că voi face tot ceea ce este posibil astfel încât să găsim aici o soluție rezonabilă. Mulțumesc, Albert, domnul Martin Heusing și apoi dau cuvântul din nou domnului Dorfman. Martin. Doresc să mai subliniez și eu odată un lucru, și anume, producătorii de lapte din aceste zone. Sigur, aceștia sunt importanți și nu trebuie să se creeze impresia că uh, le mai dăm ceva în plus. Pentru că doar o subvenționare din pilonul al doilea nu va rezolva nimic. Pilonul al doilea uh, a fost redus uh, în urma negocierilor, în ceea ce privește banii alocați Germaniei, au fost reduși puternic. Așadar, de unde să provină banii pentru zonele montane? Și nu numai pentru zonele montane, ci și cele semi-montane. Și aici trebuie oferite stimulente pentru ca aceste zone de producție să fie prezervate. Așadar, de unde să dăm toți acești bani? Trebuie să discutăm și despre măsuri de pe piață, nu numai despre a acorda 50 sau 100 de euro suplimentar, pentru că acest lucru nu va rezolva problema. Trebuie să discutăm cât se poate de agresiv cu Comisia la negocierile din septembrie, pentru că nu cred că putem să spunem doar cu plăți decuplate sau cu bani de la pironul al doilea putem să finanțăm suplimentar aceste gospodării și ele vor rămâne astfel în viață. Pentru că dacă procedăm așa, nu vedem problema principală. Președintele Herbert, pentru concluzii. Mulțumesc, domnule președinte. Nu doresc să sintetizez tot ceea ce s-a spus, pentru că consider că au fost făcute observații foarte interesante, observații pe care mi le-am notat. Aș vrea să încep cu ceea ce tocmai a spus domnul Martin Hoisling. În zonele montane ne confruntăm cu o problemă dacă găsim măsuri de piață, așa cum ai propus, atunci acestea pot fi valabile numai pentru toată zona de producție europeană, per total, pentru că trebuie să fie măsuri de piață general valabile. Dacă este să luăm producția de lapte per total în Europa și dacă aceasta ar fi să devină mai atractivă, pentru că vor exista măsuri de piață mai favorabile, atunci acestea vor fi favorabile în primul rând celor care au suprafețe mari și nu celor care produc puțin pe suprafețe mici. Și aceasta este marea dilemă și aici trebuie să mai reflectăm, să vedem cum facem. Și voi uh, încerca să găsesc o soluție, dar îi rog și pe colegi să vină cu un input folositor referitor la măsuri specifice pentru zonele montane defavorizate și ultraperiferice. Pentru că avem și zone foarte îndepărtate, precum niște insule îndepărtate. Ei bine, pentru acestea trebuie să ne gândim ce putem să facem astfel încât aceste zone să beneficieze și ele de un avantaj față de celelalte, ținând cont că ele sunt în dezavantaj dintr-o altă privință. Nu vreau să repet ceea ce am spus, doresc să atrag atenția, domnule Agnew, că am spus acest lucru de mai multe ori. Uh, Ba chiar anul trecut uh, a existat și o vizită în zone de unde provenim eu și doamna Köstinger și dacă ați fi participat, probabil că mm, ați fi înțeles mai bine cum stau lucrurile. Pentru că situația este mai dificilă decât uh, ați prezentat-o. Nu e vorba că să iasă câteva persoane mai în vârstă la pensie. În aceste exploatații lucrează tineri tineri care nu vor mai lucra în gospodăriile lor dacă vând 2 litri de lapte. Așadar, vă invit personal să veniți, să vedeți cum arată lucrurile acolo și apoi să luați din nou cuvântul. Vă mulțumesc! Va bene, ok. Gra- Foarte bine, mulțumesc. Mulțumesc tuturor. Cred că trebuie să trecem foarte rapid la ultimul punct de pe ordinea de zi, pentru că nu mai avem decât câteva minute și după aceea va trebui să eliberăm sala schimb de opinii privind bugetul general al Uniunii Europene pentru uh, anul financiar 2014. Dragi colegi, după cum știți cu toții, Comisia la sfârșitul lui iunie și-a publicat proiectul de buget pentru 2014, care marchează adevăratul început al procedurii bugetare anuale. Tot la sfârșitul lui iunie am aflat că prezența celor trei, uh, că cele trei instituții principale au ajuns la un acord pentru cadrul financiar multianual 2014-2020, care confirmă plafoanele de cheltuieli bugetare impuse de Consiliul din februarie. Și vă amintiți că săptămâna trecută am votat la Strasbourg. Pentru capitolul 3 din cadrul financiar multianual, unde se include și pacul, asta înseamnă niște tăieri semnificative în următorii ani, așa cum ne-a fost exprimat de către Departamentul de Politici într-o prezentare acum câteva luni. Bugetul pentru 2014, prin mare primul an din noul uh, cadru financiar multianual, va vedea tăieri de aproximativ 5% prin aplicarea mecanismului de disciplină financiară, așa cum a anunțat deja Comisia în luna martie. Proiectul de buget propune și alte tăieri în finanțarea măsurilor de piață și dezvoltare rurală. Începește al doilea pilon, Așa cum a explicat Comisia, îl avem aici pe domnul Longo de la Comisie pe care îl salut. La, sfârșit, la începutul următorii, următoarei perioade de programare va fi nevoie de plăți foarte mici. Deci, ca și în alți ani, va trebui să facem amendamentele noastre înainte de uh, uh, vacanță. Deci, uh, asta înseamnă iulie 22. Acum, dau cuvântul uh, raportorului pentru aviz, doamna Dăncilă. Mulțumesc, domnule președinte. După o întârziere de mai bine de o lună care ne-a împiedicat să avem până acum un proiect de aviz, pe 27 iunie, uh, cele trei instituții ale Uniunii Europene au uh, anunțat un aviz privind cadrul financiar multianual 2014-2020 și a prezentat proiectul său de buget pe anul 2014 așa cum ați menționat și dumneavoastră în cadrul rubricii doi care include politica agricolă comună uh, făcând o comparație între propunerea comisiei europene și acordul consiliului european din cadrul financiar multianual uh, avem o reducere totală de trei patru de la trei sute optzeci și șase cinci miliarde de euro la trei sute șaptezeci și trei doi miliarde de euro dacă ar fi să comparăm cadrul financiar multianual două mii șapte două mii treisprezece cu cadrul financiar multianual două mii paisprezece două mii douăzeci atunci reducerea ar fi de minus unsprezece trei așa cum ați spus o tăiere de la buget destul de semnificativă. Uh, pentru proiectul de buget pe anul două mii paisprezece creditele de plată de la rubrica doi sunt în scădere pe întreg plafonul de euro cu doi trei comparativ cu bugetul pe anul. două mii treisprezece așa cum ați menționat nu avem prea mult timp la dispoziție nu o să trec la o analiză pe componente dar vreau să menționez că uh, toți fermierii sunt cu ochii uh, spre parlamentul european spre comisia de agricultură și cred că acest an un an de tranziție foarte important pentru fermierii din întreaga europă este un an decisiv iar această tăiere bugetară cred că trebuie discutată în cadrul comisiei și trebuie găsite soluții împreună bineînțeles pentru a ă, da un răspuns adecvat celor care așteaptă un ajutor și nu o tăiere bugetară din partea noastră. Ă, ceea ce vreau să mai menționez este faptul că vom avea o întâlnire mâine cu raportorul pe buget și că ă, vă voi aduce la cunoștință toate detaliile privind bugetul pe politica agricolă comună două mii paisprezece două mii douăzeci Uh, așa cum uh, ați menționat pe 22 iulie la ora 12 este termenul limită de depunere a amendamentelor și vreau să mai menționez că în cadrul acestui proiect avem 16 uh, proiecte pilot, 5 noi și 11 vechi. Aștept observațiile dumneavoastră și vă stau la dispoziție cu întrebări. Mulțumesc, doamnă Dăncilă. Dacă nu dorește nimeni să intervină? Ba da, doamna Luling. Da, am o mică întrebare doar. Doamna raportor a spus că vor fi tăieri și că trebuie găsite soluții la aceste tăieri bugetare. Dar care pot fi aceste soluții dacă nu sunt bani? <laughs> George? George Lyon, poate ai tu o sugestie? De fapt, există o, o soluție. Dacă nu mai e criză, o să obținem banii anul viitor. Deci o să restaurăm politica agricolă comună. Dacă se termină criza. Da, asta poate fi soluția, spune președintele. Doamna Luling, nu, eu vă întrebam serios. mi se pare că e o chestie neserioasă. Se, sigur că trebuie găsite soluții, dar unde e soluția? Eu nu văd să cerem mai mulți bani. Asta nu va funcționa. Pentru că uh, există un acord care s-a semnat. Deci nu uh, trebuie să vorbim de soluții și să le plimbăm soluții în fața fermierilor uh, când știm foarte bine că nu există soluții. Proviamo a dare la parola ad Aldo Longo, magari lui ci darà le soluzioni. Aldo. Dăm cuvântul lui Aldo Longo, poate are el câteva soluții. Eh, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, spune reprezentantul Comisiei. Da, soluția e dificilă și e greu de găsit o formulă magică. Totuși, pot să vă dau câteva elemente de reflexie pentru această, legate de această propunere a Comisiei și aș vrea să mă limitez la două puncte esențiale pentru că știu că suntem uh, presați de timp. Mai întâi, cred că este important să subliniem noua situație în care ne găsim pentru prima dată, pentru 2014, dar o să ne trezim în această situație și în anii următori, mai ales pentru pilonul 1. Situația uh, diferită față de trecut este absența totală a marjelor în uh, plafoane. Așadar, în uh, cursul procedurii bugetare, o creștere a sumelor pentru linile bugetare s-ar putea traduce într-o creștere a disciplinei financiare și viceversa, o reducere a sumelor uh, va reduce disciplina financiară. Deci este evident că fiind strânși în acești parametri, va trebui să evoluăm uh, cumva în termenii lor în procedura bugetară care începe și va, aș vrea să mai subliniez un lucru, domnule președinte, în legătură cu al doilea pilon, dezvoltarea rurală. Creditele de angajament cerute de uh, comisie sunt uh, conform cu programarea multianuală. Totuși, începește creditele de plată și cu plafonul global acordat în uh, cadrul financiar multianual, uh, Comisia a trebuit să facă o propunere foarte restrictivă și mai ales bazată, atenție, pe ipoteza că bugetul rectificativ din 2013 va fi adoptat în întregime. Noi așteptăm ca nevoile de plată să fie foarte ridicate, dată fiind faza avansată de implementare a programelor actuale și de primele plăți pentru programele 2014-2020. Majoritatea creditelor cerute pentru proiectul de buget 2014 eh, trebuie să acopere rambursările pentru programul 2007-2013. Pentru noile programe 2014-2020 am început de la ipoteza că aproximativ jumătate din programe vor fi aprobate în 2014 și că va fi necesar ca în 2014 să plătim avansuri pentru aceste nouă programe așa, pentru aceste noi programe. Așadar, pentru creditele de plată, dezvoltare rurală, ne găsim realmente într-o situație destul de dificilă. Mulțumesc, domnule președinte, atât am vrut să spun. Președintele, mulțumim foarte mult, domnule Longo, deși nu ne-ați dat nicio soluție uh, sau vreo știre, vreo veste bună, din păcate, dar dată fiind, uh, dat fiind egoismul statelor membre, nu putem, nu putem face foarte multe. Vă reamintesc că săptămâna trecută am aprobat cu o majoritate destul de uh, mare acordul la care s-a ajuns cu Consiliul și Comisia. Deci, așa cum uh, se spune, asta e marfa, cu asta lucrăm. Nu știu dacă mai sunt colegi care doresc să ia cuvântul, dacă nu, aș spune că putem să ne oprim aici, în regulă. Așadar, dragi colegi, uh, ședința se suspendă și mâine la ora 9 uh, îl vom primi pe ministrul lituanian, deci e un motiv important să fim cu toții prezenți. Seară plăcută!